Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să luați loc. Stimate doamne, stimați domni, cu adâncă tristețe, pe 7 ianuarie anul curent am uh, aflat că fostul nostru coleg Mario Suares uh, a decedat. Uh, domnul Soareș, până în anul 2004 a fost deputat al Parlamentului European din partea grupului NCD și a fost membru unor comisii ale Parlamentului European uh, a activat pentru relațiile cu Israelul. În patria sa, Portugalia, Mario Soares a fost o personalitate politică marcantă. Uh, el a luptat împotriva uh, dictaturii, împotriva oprimării. Uh, pentru toți europenii a fost un simbol al luptei pentru democrație. În calitate de ministru de externe, ca premier și ca președinte al Portugaliei, a fost o figură centrală în construcția democratică a țării sale și a fost o personalitate care a contribuit la aderarea Portugaliei la comunitatea europeană. Prin Mario Soares, Europa a pierdut un uh, om de stat vizionar, pragmatic, un om al rezistenței împotriva dictaturii, un luptător împotriva autoritarismului, un gânditor marcant. Este datoria noastră, este sarcina noastră să uh, onorăm testamentul său politic. În numele Parlamentului European doresc să adresez uh, condoleanțe familiei lui Mario Soares, prietenilor lui, tuturor celor care au fost apropiați și mulți dintre noi uh, i-am fost apropiați uh, și condoleanțe din partea noastră. Vă rog, stimate colegi, stimați colegi, să păstrăm un moment de reculegere.